că mâine, joi, 1 martie, vom alege un nou vicepreședinte al Parlamentului European care îl va înlocui pe domnul Cearnețchi. Am primit două candidaturi. E vorba de Zlislav uh, Grajnodievski, Dadislav, care a fost propus de către grupul ECR, și Indrek Taran, care a fost propus de mai mulți deputați care au ajuns uh, la pragul necesar după nominarea domnului Hanu Tacola ca membru al Curții de Conturi Europene, Parlamentul European constată că postul este vacant uh, începând din 1 martie. Domnul Tacula dorește să ia cuvântul, vă rog. Yeah, thank you, Mr. President. So, today... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi este ultima mea zi aici, în calitate de membru al acestei uh, instituții. Începând de mâine, îmi, uh, intru în funcțiune la Curtea de Conturi de la Luxemburg. Am uh, fost uh, europarlamentar timp de 13 ani, foarte bun, și oportunitățile pentru următorii uh, șase ani vor fi foarte mari, deși voi regreta acest loc. Vreau să mulțumesc tuturor, dumneavoastră, domnule președinte, antecesorilor dumneavoastră, colegilor mei și uh, tuturor celor care lucrează în instituția aceasta. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tacula, și vrem să vă transmitem și noi toate cele bune și mult succes pentru noua funcție pe care o să o aveți. Cu siguranță vom rămâne în contact și vom avea ocazia să ne mai întâlnim și să discutăm despre bugete ale Uniunii. Mulțumesc! Autoritățile competente din